Uh, listening the growth. Thank you. Mr. Chair and honorable uh, members of the Stimați membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor, este o ocazie foarte bună pentru noi ca să vă spunem uh, din timp cum stăm cu această inițiativă, Anul European al Turismului UE China ne găsim într-o fază preliminară de implementare, dar putem să vă spunem de pe acum cum stă situația. Ca fundal putem să spunem că încercăm să consolidăm relațiile economice între China și UE. China reprezintă prima sursă de importuri, iar la exporturi uh, China reprezintă numărul doi pentru noi. Relațiile acestea s-au tot intensificat și consolidat uh, de-a lungul timpului și ne-a preocupat în acest sens și dimensiunea umană, uh, președintele chinez, respectiv președintele Comisiei Juncker, s-au hotărât așadar să lanseze acest an comun al turismului pentru cele două părți. Care ar fi principalele aspecte aici? Aș putea să le enumerez lucruri care țin de relațiile bilaterale și de obiectivele noastre comune. În primul rând, ne dorim o a înțelegerii reciproce între europeni și chinezi, apoi să încurajăm mai mulți uh, europeni, respectiv chinezi, să viziteze cele două continente pentru a aprecia diversitatea culturală și apoi să stimulăm oportunitățile de investiții. UE uh, China, e dimensiunea economică, așadar. Uh, deci, obiectivele propriu-zise, specifice, vrem să promovăm un turism durabil, în primul rând, să atragem mai mulți uh, turiști chinezi către locuri mai puțin cunoscute în uh, Europa sau pe care nu le-au vizitat până acum. Asta ne permite o creștere, o expansiune a sectorului uh, mai mult decât oricând. Apoi, oportunități sporite pentru industria turismului și să lucrăm cu partea chineză pentru a înlătura obstacolele uh, pentru companiile de turism europene care încă mai întâmpină dificultăți în China. Apoi condiții propice pentru a negocia pe calea obținerii facilității vizelor pentru chinezi în Europa și viceversa. Multe activități sunt preconizate în acest an al turismului. În primul rând, furnizorii de servicii de turism uh, europeni să se adapteze la piața chineză îi ajutăm cu tutoriale, cu webinare și cu alte genuri de schimb de bune practici și avem și un website special dedicat acestor uh, evenimente. Apoi, oportunități pentru firmele noastre de turism să aibă parteneriate cu firmele din China. Avem o serie de evenimente centrate pe firme, pe companii, uh, târguri de profil atât în Europa cât și în China, iar aceste lucruri sunt pregătite prin proiecte pilot pregătite de Parlamentul European, World Bridge China. Anumite dintre aceste târguri de turism au hotărât ca Uniunea Europeană să fie oaspetele de onoare. Beijing, Macao și respectiv Shanghai. Apoi, um, moștenire culturală, dar și uh, cultură contemporană, o serie de evenimente pentru mm, și platforme de promovare. Lucruri implementate împreună cu Comisia Europeană. De asemenea, mai multe pentru a promova Europa în China să se înțeleagă diferitele destinații și tematici turistice pe care Europa le are de oferit. În sfârșit, organiză, încurajăm autoritățile locale să se apropie mai mult uh, de turiștii chinezi și poate că ați fost uh, în Grand Place pentru că am inaugurat un astfel de punct de contact pe 22 februarie. Începând din martie, o serie de orașe și clădiri emblematice din Uniunea Europeană vor fi uh, luminate cu culoarea roșie, culoarea Chinei uh, și vor fi uh, lansate baloane și lanterne specific uh, chinezești. La fel se va întâmpla și în China cu culorile europene. Uh, steagul albastru cu steluțe galbene. Bineînțeles că vrem rezultate concrete, avem obiective, indicatori uh, numerici, uh, cantitativi, ca să vedem câte parteneriate avem între uh, firmele noastre și câte evenimente și așa mai departe. De asemenea, sporim dorim cu 10% creșterea numărului de turiști chinezi față de cifrele actuale și asta de-a lungul uh, întregului an ar însemna practic un aport de un miliard de uh, euro suplimentar pentru economia europeană a turismului anual. Dar dorim ca acest turism să se facă în mod sustenabil și să nu fie o, un supraturism. Domnilor și domnilor, cred că muncim din răsputere și facem eforturi pentru a avea aceste inițiative uh, emblematice puse pe picioare și Bineînțeles, totul depinde de cooperarea strânsă între state membre, între reprezentanții acestui sector uh, economic, între regiuni, împreună cu Comisia, împreună cu Parlamentul, pentru a pune în aplicare acest an european al turismului UE China. Mulțumesc foarte mult! Deci mulțumesc domnului de la comisie și mă adresez colegilor care doresc eventual să intervină, dacă au vreo părere despre acest subiect. Claudia Montero și apoi domnul Vin. Vă mulțumesc. Mulțumesc pentru această prezentare a obiectivelor și priorităților adoptate și pe care sunteți pe cale de a le pune în aplicare pentru a promova anul acesta Uh, care anul 2018, anul patrimoniului cultural, dar și anul turismului UE-China. În acest sens ați făcut patru observații interesante și atunci aș vrea să știu în ce mod putem să avem acțiuni concrete plecând de la aceste obiective. Cum se va petrece uh, situația efectiv? Ați vorbit despre un turism durabil, sustenabil. Uh, ce măsuri concrete sunt prevăzute pentru acest turism sustenabil și pentru a promova toată Europa în ansamblul său. Serviciu propriu. singularidades de algumas regiões da Europa. De que forma é que isto vai ser enquadrado uh, na futura promoção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 Comisia prevăzuse o serie de lucruri, dar nu s-au concretizat. Bineînțeles că există probleme de siguranță, de securitate, o serie de probleme care apar astăzi în Europa. Și lucrurile nu sunt așa de simple. Apoi, vizele. Cum stăm cu vizele? Aumentar. Da, da, da. Prevedeți uh, în sfârșit o creștere a numărului de vizitatori uh, din China, însă, în mod concret, ce facem pentru a-i ajuta să vină în Europa și care ar fi regiunile din Europa pe care mizați, pe care pariați? Doriți să promovați Europa ca atare sau vreți să puneți accentul pe o regiune sau alta? vrea să știu concret ce vă propuneți în toate aceste activități de promovare. În orice caz, vă mulțumim pentru aceste inițiative, deoarece relațiile pe care le avem cu China sunt relații istorice și Portugalia are de asemenea o relație de durată cu China, o relație istorică. Portugalia se simte aproape de China. Așadar, această apropiere, că este ea una economică sau uh, culturală, această întâlnire a celor două culturi, așadar, reprezintă un lucru foarte important. Asta ne ajută în a face față provocărilor cu care se confruntă societățile noastre. Trebuie, într-adevăr, să întreținem cele mai bune relații posibile între noi. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, Claudia! Mi-aș da cuvântul și mie însumi, ca și deputat, și o să vorbesc în limba mea maternă, limba maghiară. Poate o să înțelegeți dacă nu folosiți căștile. Credeți, colega, că... Stimați colegi, cu peste trei ani în urmă am formulat propunerea ca între Europa și China să existe un an tematic comun. Am făcut această propunere pentru că am constatat că Europa a adormit, am putea spune. N-am fost suficient de alerți, de vigilenți, ca să observăm că economia chineză, societatea chineză, au o pondere, o importanță deosebită și cu atât mai mare pe următoarele decenii. Deci, evident că trebuie să uh, colaborăm. În timpul acestui an uh, tematic, evident că vom avea foarte multe întâlniri protocolare de tip business to business, dar nici acest an tematic nu schimbă de unul singur relațiile turistice UE chineze. În schimb, este important și trebuie să vedem dacă reușim cumva să atragem atenția, așa cum se cuvine, asupra faptului că în turism trebuie create posibilitățile de a colabora, evident și cu participarea cu unui sprijin politic uh, corespunzător. Trebuie să știm, să ne folosim de acest an uh, ca să învățăm să gândim chinezește, adică să înțelegem cum gândesc uh, partenerii noștri. Acum, de peste tot, parcă răsar uh, impulsuri care, care ne arată că acest brand al colaborării UE-China în materie de turism de fapt există. Asta, evident, mulțumită faptului că mai multe sta tot mai multe state membre și tot mai mulți uh, actori implicați uh, uh, direct au început să-și manifeste interesul cu voce tare. Știți că acum a, porn, a pornit un nou an chinezesc, anul câinelui, este principalul sezon turistic în care chinezii uh, Ehm, eh, se duc nu numai acasă eh, atunci când ei locuiesc în alte localitate decât cea de baștină, ci călătoresc în număr foarte mare și în lume, inclusiv în Europa. Da? Într-o singură săptămână au, vin spre noi mai mulți chinezi decât în tot restul anului. Este vorba de o clasă de este, este vorba de o clasă de mijloc din care doar o mică uh, parte ajunge și în Europa. Și eu cred că ar trebui să regândim relațiile noastre inclusiv uh, sub acest uh, aspect. Am vorbit de, în această comisie și de așa numitul overturism sau de mass turism, turismul de masă. Dacă îi întrebăm pe colegii prietenii noi din, noștri din Veneția sau de la Barcelona, și am întrebat, a, ați vrea în lunile iulie-august să aveți încă de șase ori mai mulți turiști decât, chinezi decât aveți oricum? Cu siguranță ne-a răspunde, Doamne ferește, avem așa, așa destui. Însă, atât Comisia, cât și instituțiile europene și chiar naționale ar trebui să se preocupe de asist, de a ajuta pe agenții de turism locali să-i primească și să îi uh, găzduiască, să gestioneze fluxul de turiști din China. Trebuie să vedem care sunt principalele sezoane de călătorie, da? Trebuie să vedem când am putea adăposti cel mai bine uh, uh turiștii chinezi, adică uh, Eh, evident, este e important să nu supraaglomerăm peste turismul nostru existent eh, unitățile de turism eh, cu, cu alți, alți turiști chinezi. Eu personal eu personal călătoresc aproape lunar în China și am activități de turism foarte intense cu China, dar și constat că uh, că eh, chiar și în rândul turoperatorilor, al ai agenților, în rândul agenților din această industrie, nu, nu există încă suficiente cunoștințe despre China. Toată lumea știe cele 8-10 destinații de top, niște regiuni mai, mai remarcabile, um, dar, dar nu mai mult. Evident, cum nici uh, o agenție de turism din uh, Italia nu recomandă neapărat frumusețile Ungariei sau uh, spaurile Finlandei. Fiecare uh, își recomandă propriile atracții uh, turistice și sezoniere. Acum însă, cred că a venit momentul în raport cu China să putem formula o ofertă și o strategie turistică europeană care pentru fiecare dintre cele 12 luni ale anului să ofere um, pachete turiștilor chinezi încercând să-i distribuie oarecum în Europa. Asta este o sarcină la uh, nivel european. Organizațiile membre a ETC Eh, dar și Comisia Europeană și noi, eh, deputații din Parlamentul European, putem contribui la formarea, formularea acestei eh, oferte, acestei strategii. Nu vreau să abuzez de răbdarea și timpul dumneavoastră, nu vreau să monopolizez microfonul, vă atrag doar atenția asupra faptului că Mâine organ, organizăm un uh, eveniment important patronat de însuși președintele Tajani, tocmai despre acest uh, an european UE-China și uh, vom avea alături de noi foarte mulți uh, decidenți, uh, atât politici cât și din uh, turism vom, am convingerea și sper că participând la această conferință veți ști mult mai multe mâine decât azi. Acum atât din partea mea și în încheiere vă spun doar că eh, dincolo de această jumătate de oră pe care o petrecem pe marginea acestui subiect și dincolo de anul tematic al relației UE-China uh, în materie de turism, uh, trebuie să facem mai mult pentru că aceste relații bilaterale să devină relații trăite, uh, veritabile, la fel ca și în raport cu India de altfel, unde cred că de asemenea merită să aprofundăm potențialul care există. Sigur că în acest an tematic Eh, trebuie nu doar să chemăm pe prietenii noștri chinezi să viziteze Europa, ci trebuie să învățăm mai mult despre mentalitatea, spiritualitatea chineză, pentru ca și europenii la rândul lor să prindă gustul Chinei, cum s-ar spune. Avem mai mulți eh, colegi înscriși la cuvânt, mai întâi domnul Van de Camp, dacă dorește să intervină. Aveți cuvântul. Ehm, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru entuziasmul dumneavoastră. Relațiile turistice dintre China și UE arată foarte bine și mulțumesc domnului Peltomachi, sper că am pronunțat bine numele său, pentru prezentarea pe care ne-a făcut-o. Am două întrebări. Claudia a menționat chestiunea vizelor și aș dori să știu și eu mai multe despre ce se întâmplă cu aceste vize. Adică s-a simplificat, uh, s-a ușurat situația sau din potrivă ne așteptăm la complicații având în vedere Brexitul. Adică lucrurile se vor uh, complica cu Brexitul. Uh, avem suficiente Mm, hoteluri care să poată să primească turiștii chinezi. Avem suficiente ghizi turiști care, turistici care știu să, să, să trateze turiști, turiștii chinezi. Avem suficiente restaurante care pot să-i primească pe aceștia. Clasa de mijloc uh, reprezintă 700 de milioane în China. Bineînțeles că nu toată lumea o să vină în același timp. Sper în orice caz, pentru că avem mare problemă cu uh, capacitățile. Eu fac parte din delegația Parlamentului cu China și uh, acolo vorbim tot timpul despre un concept, și anume reciprocitatea. E, această reciprocitate din partea guvernului chinez nu este întotdeauna înțeleasă la fel uh, cum o înțelegem noi aici în Europa și atunci îl întreb pe domnul Beltomachi dacă noi, ca și europeni, ca și antreprenori europeni, avem aceleași șanse și oportunități să ne trimitem pensionarii noștri care doresc să călătorească la Beijing, la Xiang, însoțiți de ghizi, de interpreți, să găsească mâncarea care le convine și așa mai departe. Asta în comparație cu eforturile pe care le facem noi în Europa. Avem oare această reciprocitate în sectorul turismului? mă întreb. Bineînțeles că mi-ar place și mie să pot să câștig un ban, să fiu ghid turistic în China, dacă se poate. Domnul Gaspar. Sí, gracias. Mi coordinador Van de Cam mi-a quitado Mulțumesc, domnule președinte. Domnul coordonator Van den Camp uh, a exprimat exact ceea ce doream să spun și eu. Și uh, are dreptate colegul meu atunci când cere reciprocitate. Să fim sinceri, uh, acea real politic uh, nu mai e de actualitate. Uh, China este un partener pe care îl putem observa aproape în fiecare zi, în viețile noastre de zi cu zi. Și uh, mi-aduc aminte că la un moment dat unui uh, conducător a unei țări uh, din America Latină s-a, i s-a pus întrebarea ce părere aveți de colegii, de uh, prietenii noștri chinezi. Și au spus că sunt un partener care nu poate fi uh, ignorat. Aici, în mod foarte clar, uh, Chinezii putem spune că sunt uh, două categorii. Uh, vin ca să lucreze, lucrează în întreprinderi, sunt eficienți, cunosc foarte bine lucrurile și apoi evident, o categorie foarte înstărită, foarte bogată. Pot să vă spun că foarte multe din uh, uh, magazinele de lux din uh, Madrid sunt foarte frecventate de clienți chinezi. Deci e clar că aceștia au o importanță economică deosebită. Acum, cineva a zis că, bun, vin foarte mulți chinezi, vin toți chinezii. O să știți că nu cred chiar așa. Uh, am avut niște responsabilități la un moment dat în cariera mea politică în ceea ce privește China și mesajul întotdeauna este unul foarte clar. Întotdeauna se cere o restabilire a modernității, dar când li se pune întrebarea, păi stați puțin, Uh, apar la un eveniment uh, de natură internațională 20.000-30.000 de, de, de jurnaliști. Care este părerea lor? Uh, cum evaluează această nouă realitate? Acum, nu știu dacă e adevărat că turiștii chinezi merg peste tot în lume. Să știți că nu e chiar așa. Trebuie să fim atenți la realitate și să fim în măsură să definim niște interese reciproce. Noi, evident, ne dorim să avem o economie deschisă, ne dorim ca turiștii să poată veni și în mod legitim e ceva bun. Uh, nu avem niciun fel de îngrijorare în acest sens. Acum, evident, trebuie să existe reciprocitate și să vedem care ar putea fi situația în momentul în care turiști europeni merg în China, pentru că nu au acces uh, peste tot, nu pot merge peste tot. Și acum, uh, da, e adevărat, avem relații de prietenie, avem relații economice care trebuie să fie aprofundate și, în mod clar și evident, uh, uh, se mai pot face progrese în ceea ce privește libertatea de circulație, pentru că fără de care nu am putea merge prea departe. E adevărat că nu trebuie să ne fie teamă de acest, uh, de acest lucru. De cuvântul uh, reciprocitate nu trebuie să ne fie frică. Le evocăm astăzi și trebuie să vedem care sunt facilitățile pe care noi le putem oferi și care e contrapartida pe care o putem obține. Deci e clar că în Europa turiștii chinezi vor fi întotdeauna primiți cu brațele deschise pentru că sunt un factor foarte important de dezvoltare a comerțului internațional. Uh, e ceva necesar. E clar că reciprocitatea trebuie să fie concretă, în așa fel încât să putem construi o relație foarte echilibrată. Thank you so much. Uh... Mulțumesc foarte mult. Vreau să vă spun că nu e mai simplu să mergi în... Uh, sau nu a fost mai simplu să călătorești la un moment dat în Statele Unite decât în China. Deci China nu este un caz unic sau special, dar e o întrebare legitimă. Mai avem alte întrebări? Dacă nu, îi cer domnului Petomechi să ne răspundă. Mulțumesc. Foarte pe scurt, aș aborda câteva aspecte din cele menționate. În ce privește întrebarea doamnei Claudia Montera, am încercat să ilustrez acțiunile pe care le desfășurăm. Ele sunt, bineînțeles, numeroase. Vorbim despre turism durabil, așadar, care este înțeles într-o accepțiune foarte largă de către noi și ne interesează și împărțirea regională, diseminarea peste tot în Europa, dacă se poate, a prezenței turiștilor chinezi. Asta ar fi foarte bine ca să nu se fie zone prea aglomerate în acest sens. Și dumneavoastră și domnul Van den Kamp ați evocat problema facilitării vizelor. Știți că în 2014 a apărut o propunere în atenția noastră uh, și negocierile sau mai bine zis ideea a întâmpinat o serie de obstacole în anumite state membre. Am fost invitați să pregătim o nouă propunere, trebuie să ne gândim care este nivelul nostru de ambiție. Eu zic că până la urmă Comisia este gata să prezinte ceva în martie anul acesta. Între timp am tot uh, discutat și discutăm cu partea chineză. Nu cred că se poate uh, preconiza o soluție rapidă, accelerată, dar discuțiile și bilaterale trebuie să fie cât se poate de serioase. Eu sper că așa se va proceda. Apoi, în legătură cu ceea ce și domnul președinte a menționat, și anume un an întreg este un, un bun început, dar dacă vrei să obții rezultate, cred că ar trebui să existe un efort permanent, durabil, în acest sens și baza există pentru această colaborare și în viitor, iar uh, operatorii noștri economici uh, uh, vor și ei acest lucru, asta se leagă și de reciprocitate. Încercăm să ajutăm să facem astfel încât ambele piețe să fie la fel de ușor de accesat pentru toți operatorii economici de ambele părți și ca turismul de asemenea să fie unul cât se poate de durabil. Cât privește campaniile de promovare. Firește, noi facem tot ce putem pentru a promova tot timpul acest an uh, al turismului UE China, practic o campanie care durează un an, dar poate că și statele membre pot și ele să pună uh, în evidență o serie de, uh, de lucruri. Pe de altă parte, se pot face și se fac lucruri pe plan european Mm, și am uh, fixat și niște ținte, obiective pe care le putem atinge și tot acestea demonstrează, zic eu, faptul că suntem pregătiți și în viitor să perpetuăm aceste activități și să le extindem către alte părți ale lumii, cum ar fi India, așa cum ați sugerat, dar, bineînțeles, ne punem întrebarea în legătură și cu posibilitățile noastre de infrastructură. Uh, da, aveți dreptate. Finlanda, țara mea, Uh, întâmpină o serie de dificultăți în Laponia cu Moș Crăciun, uh, nu reușim să îi cazăm pe toți cei care vor să vizite, îl viziteze Moș Crăciun în Laponia, că sunt chinești sau că sunt alții. Deci, da, trebuie să ne asigurăm că această chestiune cu infrastructurile se rezolvă și că putem să primim în general un număr cât mai mare de turiști, de turiști chinezi în speță. Eu sunt destul de optimist în sensul că lucrurile vor proceda după cum am stabilit, suntem pe calea cea bună, v-am spus, avem niște ținte, niște obiective cifrate care cred că pot fi atinse, dar bineînțeles este doar începutul unui lung proces bazat încă o dată pe durabilitate, pe reciprocitate și pe accesul pe piață. Toate aceste aspecte, da, sunt foarte pertinente și le luăm cât se poate de în serios. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Pelton Meche. Dragi colegi, vă spuneam că în sală se află și uh, reprezentanții asociațiilor de turism uh, din Europa, dar avem și colegi uh, chinezi în sală, domnul Gongjiu Fang, președintele celui, celei mai mari facultăți de Eh, turism și gastronomie din eh, China. Ultime, în ultimele ore am avut în plan bilateral discuții în legătură cu modul în care noi, de partea noastră, putem să eh, sprijinim industria chineză a turismului și în domeniul gastronomiei, în ce privește uh, creșterea și consolidarea de capacități și de aptitudini, dar am vorbit și despre pregătirea uh, personalului din turismul chinez. Deci mă bucur, cu alte cuvinte, să avem și oaspeți chinezi în sală. Așadar, următorul subiect este uh, cel privind uh, rezultatele uh, pentru 2017 ale uh, sondajului uh, uh, Uniunii Europene a Turismului. Mai așteptăm un reprezentant, uh, domnul Secașvili, care încă mai are nevoie de 20 de minute să ajungă la noi. Uh, dar până atunci dau cuvântul reprezentantului Eurostat um, și sper că Statisticile din 2017 în materie de turism sunt uh, încurajatoare. Domnule Bischoff, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că voi putea fi succint astăzi pentru că nota de informare a fost, uh, pe această temă va fost uh, transmisă înainte de această uh, întâlnire. Um, nota se bazează pe, pe statisticile publicate pe 24 ianuarie. Uh, acea uh, declarație de presă uh, cuprindea date în 2017. Statistica în cauză cuprinde, pe baza recomandărilor Consiliului și Parlamentului, date furnizate de statele membre. Așadar, rezultatele pe care le avem sunt uh, primele rezultate pentru uh, sectorul uh, cazărilor în 2017 exprimat în nopți de cazare, în unități de cazare. Avem un total de 3,2 miliarde de nopți de cazare, adică cu 5,2% mai mult decât în anul precedent, 2016. Din 2009 încoace, constatăm o creștere continuă a numărului cazărilor în Uniunea Europeană, o creștere stabilă care a fost și un, uh, uh, un motor important al uh, creșterii acestui sector industrial. Creșteri spectaculoase au fost înregistrate în Letonia, Slovacia și Croația cu creșteri de peste Uh, și, de fapt, într-o singură țară, uh, uh, numărul cazărilor nu a crescut în Luxemburg. O observație în legătură cu călătoriile ca factor de contribuție la balanța de plăți a Uniunii Europene. Din 2008 încoace, se arată că este în creștere continuă um, um, uh, numărul de uh, pasageri, in, de turiști incoming, deci care vin spre cele 28 de state membre. Și acum, în ce privește ocuparea în sectorul uh, uh turistic, Um, există state membre pentru care turismul este o mare și importantă sursă de ocupare și de, de venituri la uh, buget. Um, sectorul de cazări uh, și-a păstrat trendul din ultimii ani și în anul trecut uh, și a înregistrat o creștere cu 70% a ocupării față de anul precedent. Uh, este adevărat că angajările suplimentare s-au făcut pe seama unor muncitori uh, uh, puțin calificați. Evident că mai sunt și multe alte date pe care le-am comunicat și le-am publicat pe pagina noastră de internet și mai multe date defalcate vor fi prezentate în viitor. Mă refer la date defalcate pe regiuni, pe obiective turistice și vor apărtea și niște infografice. Um, unele dintre ele deja sunt publicate pe pagina noastră și vă invităm să le uh, consultați pentru a afla o imagine cuprinzătoare a activității în domeniul turismului anul trecut. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Bischoff! Încă o dată îi dăm cuvântul domnului Pelton Mechi în numele DigiGrowth. <clears throat> Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Sigur că uh, rezultatele sunt întotdeauna sursă de inspirație pentru stabilirea unor uh, priorități pentru viitor. Uh, cifrele prezentate de sectorul turistic arată cât de stabil este acest sector în industria noastră față de alte sectoare. Și față de acum trei ani, Eh, putem spune, eh, sectorul a avut o evoluție foarte îmbucurătoare. Și cele mai recente date arată o creștere chiar impresionantă. Adică eh, anul trecut am avut peste 500 de milioane de turiști în incoming, în sectorul incoming deci vizite din exterior. Sigur, ne confruntăm cu multe provocări uh, și din cauza altor factori economici. Uh, trebuie să investim uh, inteligent în infrastructura, trebuie să eficientizăm activitățile noastre. Și cred că trebuie să ne asigurăm că putem face față globa- competiției globale și pentru a crește uh, fluxul de turiști uh, trebuie să ne orientăm spre regiunea Asia-Pacific și să exploatăm potențialul pe care aceste piețe ni le oferă. Cu aceste politici care se bazează pe diversitate, calitate și durabilitate, putem să definim foarte clar uh, activitățile și acțiunile, măsurile de sprijin de care eh, trebuie să se bucure toți agenții din eh, turism. Trebuie să asigurăm condiții cadru optime pentru toate eh, categoriile de actori implicați de agenți economici din turism. Așa doar putem face Uh, ca această industrie să fie competitivă. De așadar, instrumentele care uh, sunt la dispoziția noastră trebuie folosite pentru a uh, crește și a exploata sinergii, sinergiile. Um, din anul trecut avem și cooperări tematice bilaterale în turism, ceea ce demonstrează că um, avem un ne, ap- ne aplicăm atenția și asupra actorilor locali și regionali, că uh, am înțeles acum cum, uh, modul în care pot fi utilizate instrumente structurale și alte uh, instrumente de cofinanțare pentru a dezvolta infrastructura. Apoi, cred că asemenea celelalte sectoarele economice, trebuie să ne asigurăm că și în turism forța de muncă are aptitudinile necesare pentru a face față pieței forțe de muncă în turism. Pentru asta avem Erasmus Plus și alte resurse bugetare disponibile. Comisia are, a dezvoltat și o agendă a noilor aptitudini și prin uh, diverse um, cooperări în care am implicat și Fondul Social European, am susținut uh, uh, platforme de cooperare și de dezvoltare de genul Erasmus Plus și pentru turism. De toate acestea este nevoie pentru ca noi să putem rămâne competitivi și pentru ca planurile de acțiune să poată fi puse în aplicare în plan regional. Trebuie ca și percepția asupra mesăriilor din turism să se schimbe. Vrem să uh, ajutăm industria să uh, atragă talentele tinere, să uh, rețină forța de muncă și să preîntâmpine exodul creierelor. Tocmai de aceea avem nevoie de perfecționări, de recalificări, de upskilling de eh, intensificarea utilizării noilor tehnologii și crearea aptitudinilor digitale de care oamenii au nevoie pentru a lucra în acest domeniu. Există în acest context eh, cadrul oferit de strategia eh, de dezvoltare digitală. Există seminarii și webinarii pe tema aptitudinilor digitale și există pe portalul nostru privind uh, afacerile în turism uh, multe alte oferte disponibile. Eu cred că aceste seminare, această ofertă uh, reprezintă o importantă parte a abordării noastre prin care sprijinim sectorul. Constatăm și urmărim și apariția unor noi fenomene Încercăm să facem un inventar al bunelor practici pentru a vedea care sunt noile modele de afaceri care uh, uh, sunt mai eficiente și uh, cum pot ele să aducă la zi modelele de afaceri tradiționale din turism. Evident, nu vrem să îngreunăm viața cetățenilor noștri, ci, din potrivă, într-o manieră durabilă și cu respectarea exigenților și spe, specificului eh, regional și local, vrem să promovăm activitățile eh, noastre de modernizare. S-a vorbit deja despre anul 2018 al relațiilor de turism UE-China. În acest context vrem să ne asigurăm că există o bună înțelegere uh, a acestei colaborări pe care noi o oferim partenerilor noștri. De asemenea, um, uh, cred că nu trebuie să uităm nici uh, eforturile diplomației culturale pe care se realizează parțial tot prin uh, turism. Nu voi trece la detalii în legătură cu relația UE-China, pentru că s-a vorbit deja despre asta, dar să nu uităm nici de dialog, dialogul direct între oameni, people to people. Vrem ca nu doar turiștii, să, cetățenii să se întâlnească, dar vrem să se întâlnească și uh, turoperatorii, vrem o abordare durabilă în crearea unor noi contacte. Există o competiție, uh, de pildă, din a um, unități, între unitățile de turism care oferă modele de excelență în turismul uh, uh european și um, anul acesta, de pildă, vom oferi pentru că este și anul patrimoniului cultural, vom oferi un premiu pentru excelență în exploatarea patrimoniului uh, cultural. Uh, împreună cu Comisia Europeană pentru Călătorii, European Travel Commission, credem că parteneriatele public-private pot promova inclusiv interesele noastre transnaționale în turism. O altă prioritate pentru 2018 o reprezintă uh, implementarea programului pentru noua capitală europeană a turismului inteligent Smart Tourism. Prin această acțiune vrem să uh, oferim un premiu acelor uh, orașe, municipalități europene care depun eforturi deosebite în a deveni comunități durabile eh, cu o dezvoltare rapidă cu rețele inteligente. Vrem să evidențiem și să multiplicăm exemple de bune practici. În martie vom lansa pagina de web a inițiativei și vom lansa primul apel la candidaturi pentru anul 2019 și sperăm că Parlamentul European, ca un partener important și diseminator important al informațiilor acestea, să participe uh, încă din luna noiembrie acestui an la promovarea acțiunilor noastre. Acum uh, și alte observații. Cred că uh, știți cu toții că 2018 este anul patrimoniului cultural de aceea uh, vom include patrimoniul cultural în toate inițiativele și evenimentele noastre și vom face și legătura între patrimoniul cultural și ofertele turistice. Uh, multe regiuni uh, sunt bogate în patrimoniu cultural și acest lucru poate aduce o plus valoare în dezvoltarea, inclusiv în materie de turism a celor regiuni. Vrem să evidențiem că ofertele turoperatorilor se pot baza și pot fi lucrative și în formularea unor destinații care cuprind elemente de patrimoniu cultural. În final, în ce privește elementele de securitate, știți că Comisia Europeană a lansat un sistem de autorizare și certificare prin care să se ofere posibilitatea unor călătorii sigure și cu regim facilitat al vizelor anual. Așadar, există foarte multe oportunități uh, în sectorul turismului, în industria turismului și cifrele pe care tocmai le-am primit din partea Eurostat arată foarte clar că încă n-am ajuns la uh, Uh, limita, la plafonul creșterii uh, economice în acest domeniu. Trebuie să ne asigurăm că uh, putem în continua facilita, continuare facilita dezvoltarea um, sectorului prin crearea unor premise de cadru corespunzătoare. important este ca inclusiv prin turism să ajungem la formularea unui model economic sustenabil, durabil uh, și inteligent pe viitor. Mulțumesc, uh, domnul Eduardo Santander, din partea ETC, următoarea prezentare. De asemenea, da, văd că aveți și unele uh, diapozitive. Vă rog, aveți cuvântul. Chairman, we um honorable members of the European Parliament. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai uh, Parlamentului, uh, stimați colegi din partea Direcției Generale Grow. Vă mulțumesc pentru invitația adresată mie astăzi. Aș vrea să preiau cele spuse de colegul din partea Eurostat și datele pe care le-a oferit și aș vrea să vă ofer mai multe informații cu referitor la ce s-a întâmplat în 2017 în domeniul turismului. Haideți să începem cu veștile bune. Uniunea Europeană este în continuare una din regiunile preferate ale călătorilor internaționali. 2017 a reprezentat un an de creștere substanțială uh, cunoscută de marea majoritate a destinațiilor și Europa reprezintă peste 50% din uh, segmentul de piață turistic global și e vorba de 671 de milioane de turiști internaționali care au sosit în Uniunea Europeană. Cifrele acestea reprezintă până la urmă o spărire de 8,4% comparativ cu cifrele din 2016 și anume 2,4%. Uniunea Europeană și-a consolidat poziția ca și destinație lider la nivel internațional, iar performanța a reprezentat de asemenea o creștere economică pe piață. E vorba de uh, piețe intraeuropene, dar și la nivel internațional. Deci, 8,4% creștere, mă refer la turismul intern, intraeuropean. Apoi, e adevărat că au existat diferite dificultăți în ceea ce privește uh, siguranța, țări cum ar fi Franța, Belgia, Spania. Uh, însă vom aborda acest lucru ulterior. Am încercat să monitorizăm toate destinațiile din Uniunea Europeană și mare parte, mai mult de jumătate dintre acestea au crescut cu peste 10%, deci o cifră uh, însemnată. Europa de Est a avut uh, o perioadă de creștere, având în vedere că a existat îngrijorări în ceea ce privește securitatea în partea vestică a Europei și având în vedere și uh, discuțiile despre Brexit. E clar că a fost una din destinațiile cele mai, care au crescut cel mai mult Europa de Est. A crescut masiv în Uniunea Europeană ca și destinație turistică. Însă câștigătorul cel mai mare l-a reprezentat anul trecut bazinul uh, uh, Mediteranei cu un record în Slovenia, în Cipru, în Malta și în Spania. Da, am vorbit adinar despre China. Acum aș dori să vă subliniez cât de uh, important este piața călătorilor care călătoresc uh, uh, de departe. Uh, e vorba de călătorii cu destinații, țări cum ar fi, spre exemplu, Sudul Asiatic, țări cum ar fi Japonia, China, au existat diferite nedumeriri în ceea ce privește siguranța și ne putem aștepta în continuare la o creștere în Europa, lucru care va duce la o sporire a numărului de călătorii ne putem aștepta la noi uh, vârfuri de creștere comparativ cu 2016. Acum, s-a spus că există turism care vine dinspre Rusia. A existat o perioadă de slăbiciune, dar în 2017 aproape toate destinațiile uh, au uh, cunoscut o creștere. Deci, uh, putem spune că turiștii ruși, iată, s-au întors în Europa. E vorba de aproape 15 milioane de turiști ruși care au sosit în Europa, ceea ce reprezintă plus 7% de creștere comparativ cu anul precedent. Apoi, continentul american, de asemenea, profită de o monedă puternică și de prețuri concurențiale pentru a veni și pentru a vizita Uniunea Europeană. Ai o creștere a Uh, numărului de turiști din această uh, regiune spre Europa de plus 12%. Și e clar că uh, Uniunea Europeană rămâne în continuare destinație preferată în ciuda distanței. Apoi China. În continuare, e o creștere constantă, s-au îmbunătățit conect, uh, zborurile și legăturile cu uh, piața chineză. Observăm că există o creștere, o conectivitate sporită și, de asemenea, clasa de mijloc uh, chineză continuă să călătorească în Uniunea Europeană. În 2017, anul trecut, Uniunea Europeană a, a, a urat bun venit a aproape 16%, o creștere de 16% de turiști chinezi crescut comparativ cu anul precedent. Eu cred că summitul uh, ce va fi organizat anul viitor UE-China va uh, duce la o creștere uh, și mai accentuată. Apoi, India oamenii sunt uh, din ce în ce mai numeroși uh, din această țară. 2,6 milioane de turiști care veneau din India anul trecut. Deci e clar că pe viitor India va reprezenta o piață deosebit de importantă și pe viitor. Și evident ne putem pune întrebarea investițiilor și a promovării. Overall, a continuation of travel growth is expected for the EU destinations into 2018. Apoi, în ceea ce privește destinațiile posibile pentru 2018, există o creștere sporită, o solicitare sporită, o cerere sporită, însă asta nu înseamnă neapărat că vor exista și o sporire a prețurilor. Ne putem aștepta o, la o creștere a anul viitor a turismului european, o creștere prevăzută la plus 4% comparativ cu anul acesta, care deja a reprezentat o spărire. Și um, trebuie să consolidăm poziția pe care o avem în momentul de față. Mai întâi e nevoie de cooperare puternică cu țările de uh, origine și țările de destinație, apoi o de diversificare a regiunilor vizitate și, evident, o țintire corectă a eventualilor călători uh, care vin pe piața europeană. Trebuie să ne gândim la diferite piețe, segmente de piață emergente. Sorry, it's not me. Okay. A strengthening resilience and securing tourism growth in Europe calls for a strong cooperation. Clar că e nevoie de o cooperare puternică între diferitele regiuni turistice din Uniunea Europeană, în așa fel încât să avem o abordare cuprinzătoare pentru o dezvoltare pe termen lung a turismului. Și asta reprezintă o adevărată politică la nivel național și european care trebuie să fie promovată. E vorba de dezvoltare pe termen lung și e nevoie de stimulente țintite pentru a, pentru a induce creșterea în sectorul acesta. Aici, la Bruxelles, avem uh, o inițiativă, Manifesto Turistic pentru Creștere și Ocupare și să avem speranța că împreună vom fi mai puternici și că turismul este în continuare un segment economic important. Am speranța că ceea ce v-am prezentat vă va uh, explica, mai, uh, vă va permite să înțelegeți uh, de, ce situație ne aflăm acum și în ce direcție ne îndreptăm pe viitor. Uh, most kérdezem, hogy az, el, az előző három... Uh... Mulțumesc, spune domnul președinte. Acum, în ceea ce privește cele trei pre- prezentări, datele statistice, prezentarea comisiei, precum și prezentarea uh, referitoare la turism, aș dori să știu dacă eventual sunt întrebări, pentru că va sosi apoi secretarul general al Organizației Mondiale a Turismului. Mi s-a spus că va sosi peste câteva minute și uh, Uh, mă gândesc că ar fi bine să preluăm întrebări. Văd că domnul Van de Camp este coordonator și dorește să intervină. Aveți uh, eventual o întrebare sau aveți observații referitoare la prezentările făcute și apoi am văzut că domnul Luis de Grandes Pascual de asemenea dorește să intervină. Uh, până când va sosi secretarul general. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, Aș dori să felicit reprezentantul Eurostat, pentru că mie mi s-a părut că tabelurile pe care ni le-a arătat au fost uh, foarte interesante și foarte clare de asemenea. Acum, întrebarea mea este următoarea. Căutam numele uh, Domnul Santander, în parte, domnul Santander a răspuns deja la această întrebare. Am înțeles că turismul în Franța, în Belgia și în alte regiuni s-a întors la nivelul precedent, înainte de atacurile teroriste. Aceasta era întrebarea, așa e, da? Am înțeles bine. Și, în al doilea rând, dumneavoastră ați spus, și cred că e foarte important, că turismul creează foarte multe locuri de muncă. Uh, pentru persoanele mai puțin calificate, să zic așa. Deci poate că aici suntem într-un fel de uh, bulă, vorbim mereu de persoane foarte bine formate, care au uh, deja oportunități de joburi, dar trebuie să oferim aceste oportunități și celor care sunt mai, bine, mai puțin pregătiți. Deci e clar că e un, uh, o sursă de locuri de muncă foarte importantă. O întrebare către domnul Santander. Uh, Uh, aș vrea să înțeleg mai bine care este politica în materie de turism. Și am vrea un răspuns uh, sincer. Ce se va face la Comisie pentru a promova turismul? Mulțumesc și acum să dau cuvântul colegului de Grantes, care de asemenea s-a înscris la cuvânt înainte să răspundeți. Da, mulțumesc, uh, domnule președinte. Am și eu două aspecte. Îmi uh, amintesc, așa cum spunea și domnul coordonator Van de Camp, uh, mi-aduc aminte de niște uh, expresii utilizate de, uh, în prezentări în ceea ce privește uh, locurile de muncă care nu sunt neapărat uh, de foarte bună calitate în uh, sectorul uh, turismului. în tot ceea ce ține de restaurante, de uh, uh, baruri. Noi în Spania știm bine acest lucru. Avem un turism care deține recorduri mondiale și observăm că întotdeauna există fluctuații uh, în funcție de sezon. Există locuri de muncă precare pentru că nu pot să fie locuri de muncă permanente. Și în acest sens, întrebarea pe care vreau eu să o formulez către Eurostat este uh, așa cum spunea din aur domnul Santander, să știu cum vor evolua lucrurile Uh, tocmai pentru a uh, veni în întâmpinarea acestei dificultăți. Și, evident, turismul uh, este ceva sezonier, poate fi ceva sezonier. Trebuie să găsim posibilități de a combate acest caracter sezonial, în așa, sezonier, în așa fel încât să putem crea un turism care să fie durabil, permanent. Mă gândesc, spre exemplu, turismul social. Ar fi un exemplu, ar fi o posibilitate, ar trebui să combinăm mai multe elemente care să ne permită să facem față acestor dificultăți și ca aceste locuri de muncă, atâta vreme cât există, să permită industriei să se dezvolte. A doua întrebare. Uh, da, e adevărat că n-am avut timp poate suficient acum să abordăm un aspect și anume economia colaborativă în acest sector al turismului. E clar că există astfel de modele uh, de recepție, a, deprimirea turiștilor. Știți că multă lume nu are un fel de fobie față de uh, hoteluri și uh, mulți oameni își închiriază apartamentele, uneori în mod ilegal, uh, fac un fel de concurență hotelurilor. Uh, pentru a genera anumite venituri. E adevărat că aici există o formă de fraudă la urma urmei. Acum, întrebarea este dacă persoana respectivă își plătește impozitele, dacă e activ înregistrat pe piața aceasta a uh, primirii turistice, uh, turiștilor. Uh, și să vedem cum se pune problema concurenței și a competitivității în acest domeniu. E adevărat că nu trebuie să ne concentrăm doar pe turismul de înaltă calitate, ci trebuie să ținem seama și de alte forme de turism, cum ar fi, spre exemplu, turismul social sau trebuie să fim atenți și la alte forme de turism neloial uh, care pot apărea. Deci sunt aspecte ale economiei colaborative care intervin și aici. Acum nu vreau să, să le denigrez pe toate, evident. E un fenomen care există și care trebuie să fie analizat. Mulțumesc! Claudia Monteiro, Colega Monteiro. Estamos cu, cu timpul contat. Da, foarte pe scurt, domnule președinte, pentru că știu că ne mai rămas puțin timp la dispoziție. Aș vrea totuși să mai adaug o întrebare uh, în plus de cele puse până uh, acum. Aș vrea să știu ce măsuri concrete s-au prevăzut pentru anul acesta chiar uh, din partea comisiei. Care sunt intențiile comisiei pentru a redistribui eforturile de promovare a destinațiilor uh, turistice? Cum vom oferi mai multă vizibilitate și pentru acele destinații care poate sunt mai puțin cunoscute? Care sunt măsurile concrete pe care le propuneți? Apoi, noastră ați vorbit despre platforme de căutare online pentru promovarea turismului între Uniunea Europeană și China, spre exemplu. Acum, cum stă treaba cu această platformă, în așa fel încât să știm și noi cum evoluează acest dosar? Eu S-a înscris și doamna Jill, uh, Jean Evans uh, la cuvânt. Mulțumesc, domnule președinte. Au fost niște prezentări foarte interesante și uh, m-am bucurat să am date statistice și să avem o privire mai uh, bazată pe concret, bazată pe economie, pe locuri de muncă, pe creștere, de pe potențial de dezvoltare pe viitor. Așa că eu uh, reprezint uh, Scoția, care este o, o regiune care încearcă să țara Galilor, mai iertați, care încearcă să dezvolte cât mai mult acest sector al economiei. Acum, o întrebare din punct de vedere statistic. E un subiect care a tot fost uh, discutat și anume accesibilitatea. Și aș vrea să întreb dacă eventual există date disponibile în ceea ce privește uh, accesibilitatea oferită persoanelor cu o uh, mobilitate redusă, nu numai în hoteluri, ci și în anumite puncte turistice, de, puncte de atracție, în așa fel încât să putem uh, dezvolta un turism cât mai inclusiv. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamnă deputat. Și acum, ultima întrebare pe care îmi permit să o pun eu, uh, o întrebare adresată atât, uh, adresată atât domnului Santander cât și comisiei. Verifică cineva la, în, la nivelul comisiei sau la nivelul partenerilor ETC eh, impactul Brexitului asupra turismului, pentru că dacă privim datele din 2017, totuși ar trebui să, eh, chiar dacă el ne încurajează, ar trebui să ne gândim și la ce urmează. Eh, evident că Uh, impactul Brexitului uh, în materie de transporturi este uh, unul foarte important. Deci vreau să știu dacă aveți deja date pe care le puteți împărtăși și care să ne ofere o indicație vis-a-vis -vis de impactul Brexitului. Și acum pentru a răspunde la întrebări, dau cuvântul mai întâi domnului Bischoff și apoi celorlalți interlocutori. Vă rog domnule președinte. Vă mulțumesc și pentru aprecierea față de datele furnizate de Eurostat. Acum, întrebarea dacă în Belgia și în Franța am uh, fost martorii unei recuperări a sectorului turistic de când au avut loc atacurile teroriste. Răspunsul meu ar fi da, însă vă rog, n-am cifrele cu mine, însă ce vă propun este să vi le trimit cifrele precis pentru a vedea cam cât de uh, bună e redresarea uh, sectorului turistic. Apoi, pentru a mă referi la întrebarea referitoare la uh, date statistice, pentru persoanele cu mobilitate redusă. Mi-e teamă că avem foarte puține date nici aici nu am uh, la mine aceste cifre, dar mă gândesc că acestea ar putea fi disponibile în momentul în care încrucișăm diferite surse de informare uh, și asta ne va permite să deducem niște date interesante, însă nu cred că e vorba de un volum atât de important. Însă Eventual, dacă sunteți de acord, putem veni ulterior cu niște date mai concret în acest sens. Și apoi uh, întrebările referitoare la persoanele mai puțin calificate care activează în sectorul turismului. Acum, mă gândesc că poate nu e neapărat o întrebare adresată către Eurostat. Sper că am răspuns astfel la toate întrebările pe care le-ați adresat. Mulțumesc, domnule președinte. Thank you so much. Uh, uh, Mulțumesc foarte mult și uh, acum din partea Comisiei. The Commission is doing uh, enough or not for Dacă Comisia face suficient, domnul Van den Kamp uh, intervine, dar fără microfon. Da, deci nu știu ce să spun dacă facem suficient sau nu. M-aș referi la acele competențe, skills, este o îngrijorare generalizată, nu numai pentru turism, ci și dacă ne gândim la inteligența artificială, la robotică, foarte multe meserii tradiționale sunt primejduite, sunt pe cale să dispară, să fie înlocuite cu altceva și trebuie să vedem ce facem cu meseriile care nu dispar și cu acele locuri de muncă. Trebuie să vedem de ce fel de eh, locuri de muncă și servicii are nevoie economia noastră. Avem eh, agenda pentru competiții, eh, mă scurați, pentru concurențe, pentru competențe de la Comisie și alte documente de profil unde încercăm să înțelegem ce se petrece practic pe piața muncii, dar eh, există și specific eh, lucruri care poate în anumite situații eh, împiedică dezvoltarea de competențe Există și elemente structurale care apar atunci când ne gândim ce se poate face pentru a pune la punct un set de competențe astfel încât să avem un profil de carieră mult mai atrăgător, mai bun în sectorul turismului pentru tineri ca să poată să-și găsească acolo un loc de muncă potrivit. Bineînțeles că există o serie de mutații în economia actuală. Mă refer de pildă la tranziția către economia colaborativă, de pildă, lucruri care perturbă o serie întreagă de planuri de afaceri și de întreprindere clasice. Aici trebuie să ne asigurăm că există un teren de joc echitabil pentru toți operatorii. Diferențe apoi între regiuni, avem diverse platforme promoționale și pentru anul 2018, uh, anul uh, turismului UE China, aici avem oportunități pentru a arăta ce avem, ce instrumente are Europa, ce platforme pentru a uh, promova și turismul național, local, regional din Europa. În legătură cu Brexitul, am tot încercat ca task force-ul nostru să aibă la îndemână analize, evaluări și idei în legătură cu ce poate să însemne acest uh, Brexit intrăm într-o fază, uh, altă fază a negocierilor. Trebuie să vedem ce se va petrece cu acest divorț uh, al Regatului Unit. Cumva cartografiem ca să știm ce se poate face. Acest exercițiu, de fapt, a fost deja finalizat al cartografierii și atunci putem să spunem că într-o a doua fază ne punem întrebarea care ar putea să fie obiectivul uh, urmărit în relația dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit. Cam acestea sunt uh, situațiile actuale. Domnule Santander, ați primit o întrebare cât se poate de ușoară. Mulțumesc foarte mult, domnule Van den Camp. Da, este o chestiune controversată. Vă spun pe șleau uh, ce cred și anume că unitatea, Uniunea Turismului uh, face o treabă extraordinară în lumina articolului din uh, Tratatul de la Lisabona care îi este dedicat cu foarte puține mijloace și cu foarte mult entuziasm. Îi admir foarte mult dacă celelalte departamente de la Comisie fac suficient, aș spune tot așa de cinstit că nu. Comisia, uh, turismul reprezintă 10% din PIB, 25 de milioane de locuri de muncă sunt create în acest sector. Este suficient de luat în serios? Răspunsul este nu. Și se vorbește actualmente de uh, sporirea investițiilor în acest sector în următoarea fază legislativă și asociațiile de profil, inclusiv cei prezenți aici la uh, Bruxelles ne arată că își doresc ca ei să fie cu adevărat uh, considerați un sector economic, un sector industrial și să fie luați în serios. O să continui în spaniolă. De Grandes. Pentru a răspunde colegului de Grandes. Uh, Faptul, caracterul sezonier. Aici E clar că are o semnificație clară pentru anul turistic european UE-China, pentru că chinezii atunci când călătoresc ar putea să se fie confruntați cu probleme de capacități. Și a început noul an chinezesc, atunci s-a călătorit foarte mult de revelionul chinezesc și mai sunt din nou mai e o perioadă de vârf de asemenea în toamnă și um, între luna mai și noiembrie, toate hotelurile care se află fie pe coastă, fie la munte, ar putea fi vizitate de uh, uh, turiști din continentul asiatic, din China. Avem un studiu specific în acest sens care demonstrează că și acești turiști vor să călătorească în locuri care poate nu sunt neapărat tot uh, foarte cunoscute. Deci, problema aceasta a sezonalității, a caracterului sezonier, e o problemă care poate fi eventual rezolvată împreună cu toți factorii interesați. Însă, trebuie la nivel intraeuropean să considerăm eventual și felul în care se acordă vacanțele de vară. Poate putem organiza lucrurile în mod diferit, în așa fel încât sezonul sezonul turistic care um, începe la sfârșitul iernii până la sfârșitul verii să poată fi orientat sau uh, împărțit în mod diferit. E vorba de contracte de muncă, e vorba de perioade de muncă care sunt dependente de fluxul turistic și în ceea ce privește economia colaborativă um, nu avem niciun motiv uh, bine întemeiat pentru a fi pentru sau împotrivă. E clar că economia colaborativă presupune pentru anumite țări, cum ar fi Irlanda, cum ar fi Malta, o soluție față de problemele și dificultățile de capacitate hotelieră. Acum, nici nu ne dorim uh, să fie un uh, sector suprareglementat. Trebuie să fie o reglementare justă. Uh, MEP um, Monteiro, visibility of lesser known destination like... Acum, destinațiile mai puțin vizitate, mai puțin cunoscute, insulele și așa mai departe, locurile mai necunoscute. Noi, prin campaniile de marketing, nu țintim uh, destinații arhicunoscute, Paris, Roma, Veneția. Nu, ne-am dorit ca fluxurile de turiști chinezi, de influencers și alții în destinații mai puțin cunoscute, dar este cu două tăișuri, pentru că trebuie să explicăm ce sunt aceste teritorii, ce sunt aceste locuri, dar trebuie ca oamenii din aceste locuri, din aceste zone mai îndepărtate, cum să se comporte și cum să-i ajute pe clienții chinezi. Deci este o uh, autostradă uh, cu două sensuri. Bineînțeles că avem nevoie și de operatori și uh, de mobilitate uh, care să uh, poată să-i ajută pe turiști să ajungă unde trebuie să ajungă. Eu vin dintr-o țară unde avem foarte multe aeroporturi nefolosite. Trebuie ca aceste fluxuri de turiști să fie bine dirijate. Iar piața spune acum că pe chinezi nu mai interesează să facă coadă la turnul Eiffel sau să întâlnească alți chinezi în orașele europene unde se duc, ci vor ceva deosebit, o experiență mai deosebită. Doamna Evans a menționat accesibilitatea. E foarte important acest subiect în agenda noastră. Împreună cu Amadeus am produs anul trecut un raport foarte interesant legat de accesibilitatea în turism, nu ca subiect ca atare, ci ca uh, Uh, deci nu ca o amenințare, ci mai mult ca o oportunitate. Vorbim despre foarte multe persoane cu dizabilități vizate aici, nu mai vorbim despre însoțitorii lor, de familiile lor, de prieteni, deci toți vor să călătorească. Și ne poziționăm dintr-o perspectivă globală. Uh, ace aceste persoane cu dizabilități, dar sunt și alte persoane care pot fi ajutate pentru a călători mai bine, persoanele cu copii, persoanele bolnave și așa mai departe, sau cele care au nevoie de însoțire. Ne comparăm cu americanii, de pildă, care de multă vreme se ocupă de aceste categorii, nu din, din motive etice sau morale, ci pur și simplu pentru că au văzut că este un business el aici. Uh, Brexitul, cum influențează acesta uh, percepția Europei pe alte piețe? Într-adevăr, pentru călătorii care vin mai de departe, ei uh, iau niște decizii uh, și acestea pot fi influențate de Brexit în sens negativ. Vă mulțumesc! Mulțumim domnului Eduard Santander. Nici nu pot să mă închip un coleg mai profesionist în, în materie. Iată cum ne completăm noi, Parlamentul și ETC în acest domeniu. Eduardo a simțit foarte bine până unde trebuie trebuie să se întindă cu răspunsurile până, până anume Uh, exact în momentul în care secretarul nostru general, uh, domnul Cașvili, uh, a reușit să ajungă în mijlocul nostru. Așadar, îl salut cu mare drag pe domnul Zurab Poliocașvili, secretar general al UNWTO oaspetele uh, Task Force-ului pentru turism în cadrul uh, Comisiei Transporturi. Domnia sa, după cum probabil știți foarte bine, este reprezentantul uh, numărul unu al marii familii a turismului european. De ce? Pentru că este secretarul general al uh, organizației eh, specializate a Națiunilor Unite care tratează problemele turismului global. Acum câțiva ani am ehm, căzut de acord cu domnul Zoltan Șomodi, secretar general adjunct, să strângem legăturile între Parlamentul European, Comisia de Transporturi și Uh, noul secretar general respectiv uh, uh, organizația în ansamblu pe care o reprezintă domnul Polecașvili. Um, domnul Polecașvili a fost ales secretar general al UNWTO la ultima adunare generală ținută în China și ne bucurăm foarte mult că oaspetele nostru de seamă a acceptat să vină în mijlocul nostru. Vreau să mai trag încă o dată atenția asupra faptului că mâine organizăm un eveniment extraordinar um, fără a avea o colaborare instituțională cu multe din uh, organizațiile care vor participa la conferința de mâine am reușit așadar, uh, sub patronajul uh, președintelui Tajani, să uh, convenim o conferință um, care va avea ca oaspete principal tocmai Organizația pentru Turism a Națiunilor Unite. Din păcate, nu avem foarte mult timp la dispoziție. Dau cuvântul domnului secretar general. La noi, ordinea de zi prevede să ne respectăm Uh, timpul uh, prevăzut uh, pentru dezbateri, pentru că altminteri nu vom avea interpretare. Deci mâine avem foarte mult timp la dispoziție. Astăzi trebuie să fim mai succinți. Vă rog. Mulțumesc. Și îmi pare rău pentru întârziere, însă în sfârșit am sosit. Mulțumesc, dragă Ișvan, pentru această ocazie foarte bună. Vă mulțumesc pentru interesul dumneavoastră astăzi aici și așa cum a spus domnul Ișvan, mă aflu în a doua lună de când am intrat în uh, funcțiune, am început în ianuarie. Este o mare plăcere așadar să mă aflu aici la Bruxelles în aceste prime luni de când ocup acest post și anul acesta aveți și Ziua Mondială a Turismului la Budapesta și felicitări pentru asta. Turismul, sectorul turismului este foarte important pentru Europa, pentru Uniunea Europeană, care reprezintă în continuare destinația numărul 1, 1 în lume. Și vreau să felicit Uniunea Europeană pentru rezultatele obținute anul acesta. Censta și uh, sprijinul dumneavoastră pentru acest sector este esențial. Stimați membrii Comisiei TRAN, anul trecut, uh, Taian, președintele Tajani, cu ocazia Zilei Mondiale a Turismului, a spus că suntem într-un sector din ce în ce mai competitiv. De aceea este interesul nostru de a ne uni forțele. Suntem aici astăzi pentru că știm că putem să lucrăm împreună pentru o viziune uh, comună s-au făcut progrese deosebite, putem să facem încă și mai multe pentru a consolida acțiunile pe plan local și regional. Anul 2018, anul patrimoniului cultural și anul turismului UE China. O ocazie foarte bună pentru a ne consolida parteneriatele, iar mâine, într-adevăr, vom sărbători împreună cu partenerii chinezi acest eveniment după uh, o ceremonie de semnare la care am plăcerea să particip, ceva foarte important pentru noi toți, pentru că China reprezintă una dintre cele mai importante piețe și destinații pentru noi. De asemenea, am ocazia să vă prezint care este viziunea mea, planurile mele pentru următoarele următoarele, următorii 3-4 ani ne vom concentra pe sustenabilitate, durabilitate. Mm Prioritate așadar pentru organizația noastră, apoi inovarea, tehnologia, tehnologiile. Vom avea, bineînțeles, ocazia de a vorbi împreună despre aceste provocări pentru a vă prezenta direcția pe care o apucăm, iar sprijinul dumneavoastră sunt foarte importante aici. Siguranța, securitatea, într-adevăr, un alt element Uh, asupra căruia va trebui și să cooperăm foarte mult între noi. Există foarte multe proiecte interesante care merită să vadă lumina zilei. Facem tot ce putem pentru a sprijini educația și crearea de locuri de muncă. Educația reprezintă ceva deosebit de important în sectorul nostru FITO este un târg uh, turistic foarte important, cel mai important uh, de profil. Am întâlnit foarte mulți turiști, uh, mă scuzați, foarte mulți miniștri de resort și educația pentru ei este prioritatea numărul 1 vom uh, deschide o serie de centre educaționale în acest sens și Ungaria, prim-ministrul de stat uh, de resort, a avut o inițiativă pentru a deschide astfel de un centru educațional. Vom deschide astfel de centre în toată Europa. Pentru ce? Pentru a sprijini legăturile dintre organizația noastră și uh, instituțiile europene, consolidarea uh, Um, legăturilor cu operatori, cu startup-uri și alți furnizori de servicii tehnologice, iar aici, la startup-uri, vrem să sprijinim acele IMM-uri din toată lumea și din toate țările, să le sprijinim și să le ajutăm să capete credite, sprijin financiar pentru aceste activități de tip startup în domeniul uh, turismului al cărui creștere, de a cărui creștere vom profita cu toții. Aceste priorități se potrivesc cu prioritățile UE pentru dezvoltarea turistică și m-aș apleca asupra câtorva dintre ele. În primul rând, integrarea regională prin conectivitate și prin noi produse. Uniunea Europeană dorește să vină, devină mai competitivă sprijinind integrarea regională. Pentru asta este nevoie de transport uh, integrat, de rețele de mobilitate integrată și europenii au nevoie de uh, rețele performante în acest sens. Atunci când turiștii din afara Europei hotărăsc să meargă undeva, pe ce continent, pe ce, în, în ce țară, Uh, de multe ori ei se orientează către Europa. Mulțumită Parlamentului dumneavoastră și inițiativelor sale, aceste gen de decizii sunt facilitate. Vorbim apoi și despre un nou model de afaceri. Noi platforme cu, cu acea economie colaborativă care schimbă fața activităților economice. Dar asta trebuie să fie și reglementat în mod uh, responsabil. Nu există soluții ca la pod, ci e nevoie ca toată lumea să joace pe picior de egalitate în uh, industria turismului cu parteneriate bune, putem să sprijinim uh, competitivitatea, dar și durabilitatea acestui sector. Apoi, prevenirea problemelor legate de congestii sau de aglomerări în, prea mari în anumite zone în ultimii doi ani am avut uh, o serie de exemple legate de cum anumite destinații foarte populare uh, se confruntă cu aceste probleme și cum le rezolvă, de pildă Veneția sau Barcelona, cazuri multiple care ne-au arătat ce se poate întâmpla și ce se poate face, dar ideea este să mergi uh, de la caz la caz și să conștientizezi lumea acum că turismul nu este doar ceva negativ, ci tocmai trebuie să dăm niște recomandări, să dăm o viziune a noastră despre cum să gestionăm, să se gestioneze acest gen, nu le-aș numi de probleme, ci de situații care tot apar. Vrem să sprijinim acele orașe care uh, se confruntă cu astfel de situații, să le dăm recomandări despre cum să facă față, dar de asemenea să ajutăm cu gestionarea fluxurilor de turiști și cum să facem ca comunitățile vizitate să profite de pe urma acestor fluxuri de vizitatori. Apoi, oportunități pentru consolidarea acțiunilor de cooperare Anul european al patrimoniului cultural, dar și anul uh, european uh, al turismului UE-China, pe aceste evenimente înseamnă că avem nevoie de multă cooperare între state, între regiuni, la nivel local, între decidenți, dar și între sectorul public și cel privat. Organizația noastră este gata să sprijine Uniunea Europeană în aceste demersuri și aștept cu nerăbdare să ne consolidăm parteneriatul nostru în mod oficial cu un memorandum de înțelegere pe care îl semnăm mâine și este un prim pas oficial, dar așa neoficial vorbind, eu văd aici multe fețe cunoscute, prietenoase, oameni cunoscuți ă, care vor continua să ne însoțească în această aventură și cu siguranță această situație va continua și în viitor, pentru că avem atâtea și atâtea proiecte interesante de făcut împreună și putem obține atâtea rezultate bune pentru sectorul turismului în această dinamică care cu siguranță va continua. De aceea, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici, după zi de lucru intensă. Sper să vă văd și mâine să ne vedem și la Madrid, la sediul nostru, unde sunteți oricând binevenit. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, uh, excelență! Vreau să mulțumesc și colegilor dumneavoastră, nu numai lui Zoltan Șomoghi, dar și celorlalți de la sediul de la VTO, de la Madrid, așadar foarte mulți colegi care eh, lucrează la acest dialog și punte între organizația dumneavoastră și eh, Parlamentul nostru. Domnul Ingren este eh, de asemenea director adjunct pentru zona Europa, e prezent aici, îl întâmpin, îl salut. Acum însă îl întreb pe colegi dacă au idei, dacă au întrebări de pus și în primul rând îl pe domnul Van den Kamp, nu? Nu, scria pe listă. Uitați-vă la fața lui. Nu, dar puteți să puneți întrebări când vreți, domnul Van den Kamp. Eu sunt la dispoziție. Doamna Țapardă. Bine ai venit, uh, Zurab. Ne bucurăm că ești aici în Parlamentul European. Uh, cu siguranță am trecut de, de nivelul în care ne considerăm colegi și putem să spunem că atunci când vorbim despre turism suntem o echipă și suntem prieteni. Uh, încă de la începutul mandatului și eu și Ivan și Claudia și Isabela ne-am dorit foarte mult pentru că uh, să avem această abordare integrată când vorbim despre turism. Turismul nu poate fi doar european sau doar american, ci el are o, o o structură internațională și de aceea consider că este foarte importantă ca această colaborare între activitatea pe care noi o desfășurăm aici la nivelul instituțiilor europene în domeniul turismului să fie în bună colaborare și în bună coordonare cu activitatea pe care o desfășoară organizația mondială a turismului multe dintre problemele care afectează turismul sau multe dintre noile elemente uh, ale noii economii care stimulează turismul au o perspectivă globală și numai împreună putem să lucrăm pentru a dezvolta turismul european. într adevăr uh, turismul uh, european și internațional a suferit în ultimul timp multe provocări uh, de la atacurile teroriste și această problemă a lipsei de securități pe care Uh, în anii trecuți am făcut cu toții front comun și am reușit să demonstrăm că turismul este cel care creează, cel care creează poduri da? Uh, între, între state, între culturi și în niciun caz nu pune granițe. De asemenea, avem această provocare a noilor tehnologii noile platforme tehnologice elementele de conectivitate care sunt foarte importante. mă bucur să aud că uh, educația este o prioritate știam că este o prioritate pentru toate statele membre atunci când vorbim de turism dar și noi aici la nivelul uh, instituțiilor europene am ridicat această problemă a um, dezvoltării de abilități în uh, sectorul turismului pentru a ridica nivelul celor care lucrează în turism și pentru ca aceștia să, poată să putem avea tineri în special care de, uh, își dezvoltă cariere de succes în sectorul turismului. Și aici, la nivel european, eu am lansat de multe ori o inițiativă care se numește o Academie Europeană pentru Turism, și poate că putem să primim un pic de exper din experiența pe care o are Organizația Mondială a Turismului și să integrăm această viziune cu viziunea pe care înțeleg că deja Organizația Mondială a Turismului o are. Sunt multe lucruri pe care aș putea să le spun. Cred că cel mai important este acest pas să spunem de această dată oficial prin semnarea memorandumului pentru a integra și a consolida activitatea noastră și evident că pe parcurs vom, uh, vom continua să desfășurăm proiecte în comun și să avem o abordare unitară în ceea ce privește dezvoltarea turismului european și nu numai, așa cum am spus, dezvoltarea turismului internațional, pentru că nu putem vorbi doar de turism european sau de turism american, ci putem vorbi de o economie foarte, și de o industrie foarte puternică la nivel mondial aceea a turismului care angajează zeci de milioane de cetățeni ai, acestui, ai acestei planete și care bucură alte sute de milioane de cetățeni care călătoresc, dar care trebuie să călătorească sustenabil, așa cum tot Organizația Mondială a Turismului susține foarte mult această propunere pe care o înțelegem din ce în ce mai mult, necesitatea unui turism cât mai sustenabil. Sunt multe lucruri pe care aș vrea să le spun. Cel mai important este bine ai venit în familia noastră. Cu siguranță ești un prieten al nostru. Mulțumesc! Mulțumesc, Claudia, and I would like to give the floor to Claudia. Mulțumim, Claudia. Dăm cuvântul lui Claudia Monteiro. Vedeți că avem două Claudii frumoase și deștepte și puternice în comisia noastră. a beleza das senhoras, porque falo com todas as colegas do Parlamento Europeu. Mulțumesc, domnule președinte. păstrez un pic de distanță față de complimentul dumneavoastră, pentru că mi se pare că ar fi valabil pentru toți colegii sau toate colegele din comisia noastră. În fine, mă bucur foarte mult de prezența uh, în rândul nostru a secretarului general al Organizației Mondiale a Turismului, care a avut deja ocazia să ne viziteze de mai multe ori în ultimii trei ani. Am purtat dezbatere, uh, dânsul ne-a indicat prioritățile, a atras atenția Comisiei Europene asupra uh, importanței acestui sector pentru dezvoltarea economiilor regionale și uh, globale și, evident, cu mare plăcere um, vă urăm din nou bun venit în comisia noastră. Ne-ați explicat exact care sunt prioritățile dumneavoastră având în vedere funcția pe care o dețineți acum și sunt convinsă că și dumneavoastră, ca și predecesorul dumneavoastră, veți realiza în această funcție o muncă extraordinară. Și evident, cu multă plăcere și cu mult entuziasm, să știți că am notat diferitele eforturi și acțiuni pe care dumneavoastră doriți să le uh, promovați și pe care le-ați prezentat în, uh, în uh, intervenția dumneavoastră. E adevărat că multe din aceste subiecte au fost deja dezbătute la noi. Ați vorbit despre asigurări, ați vorbit despre politica de securitate, ați vorbit despre vize, ați vorbit despre uh, politica de reciprocitate sau principiul de reciprocitate pe care noi l-am evocat în cadrul uh, um, anului uh, turistic între UE și China. Ați vorbit despre diferite comparații între diferitele categorii de turiști. Bun, acum aș dori să vă atrag atenția asupra unor aspecte care sunt foarte importante pentru noi și asupra cărora credem noi că putem face eforturi uh, suplimentare tocmai pentru a avea un turism durabil. Acum, dacă avem timp la dispoziție, aș fi vrut să vă întreb, după părerea dumneavoastră, uh, dosarul big data, digitalizarea, care e un element important pentru acest sector economic, cum atunci vom reuși să îmbinăm big data cu datele statistice, pe de altă parte, în așa fel încât, la nivel european, sau eventual defalcat pe fiecare stat membru, să obținem informații pertinente în așa fel încât să oferim un serviciu cât mai bun tuturor turiștilor care vin și ne vizitează. Ca și membra grupului PPE, pot să vă spun că noi am evocat deja Uh, o prioritate și anume e vorba de o linie bugetară specifică pentru turism. Trebuie să consolidăm acest uh, sector uh, și asta și la nivel bugetar, la nivel de finanțare. Trebuie ca politicile pe care le vom realiza să fie politici comune, cu obiective comune în beneficiul sectorului turistic. Și aș dori să știu atunci, eventual, dacă ați putea să ne ajutați să înțelegem cât mai bine care sunt prioritățile pe care le-ați putea uh, sugera Comisiei Europene în cazul în care am avea o consolidare a liniilor bugetare și tocmai pentru a avea un buget sporit destinat specific turismului. Noi, uh, la PPE și mă exprim și în numele colegilor, cred eu, ne dorim să apărăm acest sector Uh, și împreună cu ceilalți colegi din celelalte grupuri politice avem intenția să luptăm pentru dezvoltarea acestui sector turistic, pentru că acesta reprezintă o bunăstare sporită în materie de coeziune socială, de dezvoltare și pentru economie. Mulțumesc! The floor to Pascal. Sí, muchas gracias, presidente. Lo haré con... Domnul de Grandes. Mulțumesc, domnule președinte, foarte succint. Poate că întrebarea mea o să fie un pic uh, cam uh, provocantă, dar Organizația Mondială a Turismului, noastră sunteți secretar general, sunteți persoana cea mai potrivită pentru că aveți o viziune internațională. Uh, e clar că ONU e în măsură să răspundă. Dacă e să ne situăm în contextul anului turistic China-UE, și dacă știm că e vorba și de anul în care Cuba se va deschide către lume și că Uniunea Europeană poate face eforturi în acest sens, alături și de SUA, pentru că e clar că există acum în Cuba o deschidere la nivel politic, atunci întrebarea mea este următoarea de natură turistică. Ne bucurăm foarte mult de turiștii chinezi care vin în Europa. Îi primim cu brațele deschise și facem eforturi să-i primim cât mai bine. Și dacă vor veni și turiști din Cuba, ar fi și mai bine în momentul în care vor avea această ocazie, această autorizație. În ce măsură Organizația Mondială a Turismului poate să coopteze astfel de țări atât de importante Uh, evident, sunt diferite, sunt țări diferite, pentru că preponderența economică e diferită, apoi configurația simbolică e diferită, în fine. Dar, evident, uh, în mod reciproc, și europeni ar putea să meargă în aceste țări. Uh, se fac investiții, spre exemplu, se fac investiții în Chile, însă nu s-au făcut încă deocamdată aceste lucruri și în Cuba. Eu mă gândesc că aici e nevoie de oarecare reciprocitate și mă gândesc că ar fi bine să insistăm să se deschidă o astfel de cale, în așa fel încât reciprocitatea să devină un fapt în aceste relații bilaterale. Mulțumesc! Thank you, Mr. Pascal and, uh, Mr. Secretary General. Mulțumesc, domnule Pascal, domnule secretar general. Aveți cuvântul. Uh, ne-au mai rămas doar trei minute, dar poate vreți să ne răspundeți. Mulțumesc pentru acest schimb interesant de opinie. Cred că uh, cred că putem și pe viitor să organizăm poate trimestrial sau poate semestrial aceste întâlniri. Eu cred că e foarte util și interesant. În ce privește uh, prima intervenție a primei, Claudia, da, într-adevăr, uh, securitatea este un, una dintre cele mai mari provocări după cum uh, ați spus, avem deja Fundația Temis uh, din Andorra, unde vom extinde uh, activitățile universității, respectiv în domeniul pregătirii academice. Sperăm să putem replica această platformă și în altă parte în lume. Am avut o întâlnire foarte interesantă în Portugalia, o întâlnire fantastică. De ce spun asta? Pentru că Portugalia este uh, țara cu, printre, cu, cu una din cele mai de seamă uh, instituții de pregătire, mă refer aici la școli superioare în uh, materie din lume, la Șturil. Um, trebuie să ne gândim cum putem crea centre de pregătire vocațională de calitate. În ce privește big data, acum, din păcate, nu avem niciun fel de departament care să se ocupe de această chestiune. De aceea vă spun cu toată sinceritatea, uh, în noua uh, structură pe care vom prezenta la uh, Consiliul de Conducere din mai, vom avea și o structură care uh, în subordine care să se ocupe de această problemă de big data, de digitalizare în general. Uh, cu siguranță că și uh, în acest plan vom putea să identificăm interese comune și știm că Știm că și dumneavoastră vă preocupați de mai multă vreme de această problemă și că există țări care, și state membre care deja au, au e, competențe foarte crescute. Și acum a doua întrebare, domnule Pascal. Deci e adevărat că e foarte interesantă întrebarea dumneavoastră. Avem deja anumite oportunități, avem suficiente uh, solicitări din partea investitorilor pentru China, pentru Cuba. E vorba mai degrabă de ări europene hispanofone, cam 80% de întreprinderi care au prezentat astfel de uh, solicitări sunt uh, întreprinderi uh, europene. Acum trebuie să avem nivelul de calitate pentru serviciile turistice din Cuba. Însă, Ceea ce se întâmplă este că noi nu putem să intervenim în acest tip de relații, ci putem doar să analizăm posibilitățile viitoare pentru turism și chestiunea aceasta a investițiilor, pot să vă spun că pregătim acum diferite proiecte împreună cu țările dezvoltate. Încercăm să le susținem în așa fel încât să uh, poată dezvolta activități turistice. Sunt foarte multe lucruri ce pot fi realizate. Acum, ideea este să susținem aceste inițiative, să le dezvoltăm, să le sprijinim. Acum, nu știu dacă asta răspunde la întrebarea dumneavoastră referitor la reciprocitatea cu Cuba. Însă pot să vă spun că suntem foarte activi și încercăm să cooptăm toate aceste țări. Prioritatea noastră este să conlucrăm cu toate țările și să identificăm solicitările, cererile și în funcție de analiza pe care o facem să fim în măsură să sprijinim anumite solicitări, asta indiferent că e vorba de investiții, că e vorba de sporirea carității ofertelor turistice. Sunt multe lucruri ce pot fi realizate. Și există posibilități și oportunități pentru aceste țări de a dezvolta turismul. Think where I need, uh, your... Mai uh, uitat un element foarte important. Uh, avem nevoie de sprijinul noastră, avem nevoie de participarea mai multor state, mai multor state membre din Uniunea Europeană. Uh, deci vă rugăm să ne ajutați să avem în organizația noastră, să putem copta în organizația noastră mai multe eh, state, în special, de pildă, din rândul eh, tinerelor state, noilor state membre din eh, UE. Deci ne-am bucurat dacă ne-ați sprijini în activitatea de lobby, de, de racolare de noi membri ai organizației noastre. Mulțumesc foarte mult, domnule Poliocașvili, domnul secretarul general al Organizației Națiunilor Unite pentru Turism. Este prima dumneavoastră prezență într-o calitate oficială ca reprezentant al Organizației Mondiale pentru Turism în comisia noastră. Sperăm să nu fie ultima. Uh, Zoltan, foarte pe scurt, pentru că nu vom mai avea interpretare. Claudia Monteru vorba despre importanța, importanța uh, Uh, unor uh, măsurători foarte bune. Vreau să vă uh, spun că Comisia Europeană a publicat un document în colaborare cu Națiunile Unite privind trendurile pe termen scurt în turismul mondial. Iată, Uh, ediția actuală, dar uh, vă recomand și ultimele șase ediții editate de UNWTO. Uh, este foarte util să, să vă aplicați asupra acestei lecturi pentru a învăța care sunt principalele trenduri în materie de turism în Europa. Președintele, mulțumesc că uh, am sarcina să închid această ședință a grupului de lucru pentru turism. Uh, nu uitați că mâine avem un eveniment foarte important pe care vrem, la care vrem să participăm alături de dumneavoastră sub patronajul domnului secretar general Poliucașvili și a președintelui Tajani la ora, la ora 4. Ora, ora 4 mâine. Oare în ce sală e? Întreabă președintele. În sala 5B001 va fi ceremonia de semnare a colaborării între uh, Parlamentul European și uh, UNWTO. Ne vedem la următoarea noastră reuniune. La revedere! Mulțumesc!